Bună ziua, dragi colegi! Bine ați venit la ședința comisiei noastre. Ne putem relua acum uh, munca. V-aș ruga să rețineți uh, că interpreții pentru următoarele limbi franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, spaniolă, poloneză și română sunt prezenți în această după-amiază în Parlamentul European pentru această reuniune. Uh, o parte a rezultatelor uh, uh, primei sesiuni de vot le-ați primit prin e-mail la un, un alt raport, Fondul pentru o tranziție justă, încă se continuă um, numărarea și aș dori să vă anunț rezultatul votului la acele rapoarte care deja s-au putut număra, și anume la normele și principiile generale prin privind mecanismul de control de către statele membre ale Comisiei, ale exercitării competențelor de executare de către Comisie, uh, este vorba de raportul domnului Rope. Compromisul 1 uh, este adoptat, uh, compromisul 2 adoptat, compromisul 3 um, adoptat, compromisul 5 adoptat, compromisul A.A adoptat, Uh, compromisul, amendamentul 29 adoptat. Compromisul AB uh, punct amic uh, adoptat. Amendamentul 35 adoptat. Toate celelalte compromisuri și amendamente care au fost supuse votului au fost respinse. De asemenea, la raportul domnului Linz, au fost la modificarea regulamentului Uniunii Europene numărul 1305 pe 2013 în ceea ce privește măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul feadr ca răspuns la epidemia de covid nouăsprezece avem uh, următorul rezultat amendamentul doi uh, adoptat amendamentul trei adoptat amendamentul patru adoptat amendamentul unu adoptat. De asemenea, v-aș ruga să, până când primim celălalt rezultat de vot, să facem uh, o verificare a quorumului și în acest sens, uh, pentru această a doua sesiune de vot, în acest sens aș dori să solicit fiecare dintre membrii care votează astăzi să solicite cuvântul prin activarea butonului relevant din uh, softul de participare la distanță. Solicitarea dumneavoastră de participare va permite verificarea numărului minim de alegători prezenți pentru a continua cu votul din această după amiază.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 Mai așteptăm puțin. Încă o dată rog pe colegii care sunt prezenți la această reuniune să uh, cuvântul prin activarea butonului relevant de participare la distanță, deoarece încă nu avem vorumul format. Mai avem nevoie de câțiva colegi care să fie prezenți la reuniune.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 Stimați colegi, aș dori să vă informez că în momentul de față nu există quorumul necesar pentru a putea să uh, dăm votul final pe rapoartele care le-am votat dimineață. De aceea vă ruga încă o dată, cei care doriți să participați la sesiunea de vot, să apăsați pe butonul prin care solicitați de regulă să luați cuvântul. Repet, în momentul de față suntem doar 12 colegi care sunt uh, logați în vederea uh, cuantificării um, pentru, pentru quorum. push the, uh, apăsați pe butonul Raise Hand, așa cum s-a făcut de regulă până acum. Este 11.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 Da, mulțumesc uh, tuturor colegilor care și-au manifestat intenția de a vota în această masă. Suntem uh, în vorum din acest uh, moment. Prin urmare, putem să continuăm cu cea de-a doua și ultima sesiune de vot pentru, pentru astăzi. Această sesiune de vot se va desfășura între orele 17.45 și orele 19. În timpul acestei sesiuni, vi se va solicita să transmiteți lista de voturi pentru votul final asupra celor două proiecte de aviz modificate. Ați primit uh, două buletine de vot pentru voturile finale pe cele două dosare diferite. Ar trebui să completați și să semnați fiecare pagină a buletinelor de vot, să faceți o fotografie sau să le scanați și să transmiteți fotografia sau scanul pe adresa de e-mail oficială a Parlamentului European la următoarea căsuță poștală funcțională agrivot arond europarl www.europa.eu. Listele de vot trebuie transmise după ce votul este declarat deschis, respectiv orele 17.45 și cel târziu până la ora 19, când se va închide sesiunea de vot. Listele primite în afara acestei ferestre nu vor fi acceptate. Odată ce votul este deschis, veți primi și un uh, e-mail confirmând că votul este uh, deschis și în același timp uh, um, când veți înainta buletinele de vot, veți primi un e-mail de confirmare a faptului că ați, um, ați votat. Încă o dată subliniez faptul că membrii prezenți astăzi în sala de ședință sunt invitați să transmită prin poșta electronică fotografia sau scanul listelor de vot. După uh, închiderea sesiunii de vot la ora 19, secretariatul va începe numărarea. Rezultatele vor fi anunțate în scris mâine. De asemenea, v-aș ruga să, atât ce fi, formul fiind verificat, uh, v-aș ruga să aveți în vedere faptul că următorii membri supleanți vor vota astăzi. Cristina Schneider o va înlocui pe doamna Merit McGuinness, uh, Irene Toleret îl va înlocui pe domnul Dacian Cioloș, Jan uh, Huitema îl va înlocui pe Elsica Tainan. Par Holmgren îl va înlocui pe Martin Hausling, Claude Grof îl o va înlocui pe Sarah Weiner și Emanuel Fragoz îl va înlocui pe bert Jean Ruisen. Votul este acum uh, deschis și v-aș ruga foarte mult să uh, aveți în vedere faptul că ele se deschis până la ora 19, până când puteți să transmiteți această listă de vot. Încă o dată subliniez faptul că și uh, colegii care sunt prezenți în sala de ședință, fie prin participare la distanță, vor vota prin e-mail folosind listele de vot tipărite. mai am un anunț de făcut. Uh, din cauza Consiliului de Mediu, care a fost amânat din 22 iunie pe 23 iunie, următoarea ședință a ComAgri, cu participarea comisarului uh, Virginius uh, Ținecăvicius, va avea loc pe 22 iunie 2020 între orele 16.45 și 18.45 în loc de 23 iunie, așa cum a fost inițial anunțată. Următoarea întâlnire a coordonatorilor AGRI este planificată pe 25 iunie 2020 între orele 12 și orele 13. Uh, mai avem nevoie de 5 minute pauză până când vor fi uh, venite și celelalte rezultate la ultimul raport pe care trebuie să-l anunțăm. Deci încă 5 minute de pauză.